la sessione è ripresa buongiorno a tutti Bună dimineața tuturor! Redeschidem sesiunea noastră. Vă rog să luați loc. Avem o zi lungă de voturi și astăzi. Așa că haideți să încercăm să facem ceea ce trebuie să facem cât de bine cu putință. Aș dori să-i mulțumesc lui Martin Schulz fostul președinte pentru toată munca pe care a făcut-o. Așa cum am făcut-o și mai devreme, vreau să-i urez și acum toate cele bune pentru viitoarea sa carieră politică în Germania. L'ordine del giorno reca l'elezione dei vicepresidenti. Pe ordinea de zi avem alegerea vicepreședinților Parlamentului European. Am primit următoarea